Dragi colegi, reluăm votul. Au mai rămas două rapoarte. Începem cu cel al doamnei Iatenmachi despre negocierile pentru acordul de asociere Uniunea Europeană-Azerbaidjan. Logia Amendamentul 2. Nu. Îmi cer scuze, spune președinte. Amendamentul numărul 1. cu amendament oral al domnului Landsbergis. Vă rog, domnule Landsbergis. Madam President, dear colleagues. Doamnă președinte, dragi colegi, ca să se evite orice fel de neînțelegeri, vreau să înlocuiesc un cuvânt în propoziția unde se vorbește despre conflictul din Nagorno-Karabakh. În loc, acolo unde se spune surrounding Nagorno-Karabakh, uh, să spunem at first. Vă rog să nu refuzați acest amendament oral. Vă mulțumesc. Uh, există obiecții pentru amendamentul oral propus de domnul Landsbergis? Nu? Bine, atunci acest amendament oral poate să fie votat. Cine este pentru? Vă rog. Dear Chairperson, ai, Stimată doamnă președinte, eu nu sunt de acord cu domnul Landsbergis. Cred că textul actual este corect. Președinta, da, dar acum îl votăm deja. Pentru că ar fi trebuit 40 de persoane care să se împotrivească amendamentului oral pentru care să fie respins și nu a fost cazul. Deci cine este pentru Amendamentul oral domnul Asberges, mulțumesc. Împotrivă. E prea târziu, e prea târziu. Eu am întrebat mai devreme dacă exista obiecții după ce domnul Landsberg și-a prezentat propunerea de amendament. Am întrebat dacă există obiecții și nu a existat un număr de 40 de deputați împotrivă. Ωραία λοιπόν. Να, ξανα... τον έλεγχο. Ακούσατε την προφορική. Vom verifica, ca să fie totul clar. Ați auzit propunerea domnului Lansbergis. Cine este împotriva acestui amendament oral? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μπορεί να υπήρξε... Stimați colegi, Poate că a existat uh, o problemă, un decalaj între ce am spus eu și interpretare. Am vrut să verific dacă există 40 de deputați care se opun acestui amendament oral. Nu este cazul. Acum putem să îl punem la vot. Cine este pentru amendamentul oral prezentat de domnul Landsbergis? Oricum, cine este împotrivă? abțineri, se adoptă. Τροπολογία 2 paracalo. Ποιοι Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm întreaga propunere de rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Trecem la votul raportului domnului Poreba despre negocierile pentru acordul de asociere UE-Armenia. Examinăm propunerea de rezoluție. Primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm întreaga propunere de rezoluție acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări raportorului. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Trecem acum la explicațiile de vot.